Bine, allora cominciamo i lavori. Bună ziua, haideți să reluăm lucrările comisiei noastre. Am ajuns la punctul numărul 21. Însă, înainte aș dori să vă ofer câteva informații în legătură cu reuniunea coordonatorilor, unde s-a decis ca pentru data de 6 septembrie grupurile politice să prezinte numele deputaților care vor participa la delegația irlandeză. Propuneri pentru zilele de studiu pentru 2013, avizul în legătură cu planul reuniunilor pe 2013 sau opiniile lor pentru delegațiile pe 2013, pentru audierile publice și idei eventuale în legătură cu posibile reuniuni cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale. În plus, s-a adoptat programul de audieri publice de audiere publică pentru foaia de parcurs 2050, să avem o mini-audiere în ce privește competențele ITRE pe tema protecția datelor, protecției datelor și să cerem un briefing uh, privitor uh, inovat, inovare, tot în ceea ce privește protecția datelor în, în SUA și Europa și atribuirea unui dosar privitor la Uh, cooperarea tehnologică cu Brazilia mi-a uh, fost atribuit uh, mie. Cam astea au fost deciziile luate la reuniunea coordonatorilor desfășurată ieri seară. Acum în ce privește chestiunile de pe ordinea de zi de astăzi, primul punct, doamna Pilar del Castillo ar fi trebuit să ne fac o informare privind delegația ei în Brazilia, însă nu a putut fi de față aici, acum și a trimis prin mail tuturor uh, membrilor Comisiei ITRE raportul său. Așadar, <clears throat> am uh, încheiat cu punctul 21 și trecem uh, direct la, cele, la, la ultimele trei puncte de pe ordinea de zi, adică 22, 23 și 24 Aici uh, noi uh, vom asculta care este poziția Comisiei. Uh, vor fi trei intervenții și trei lor de cuvânt și încep dând imediat cuvântul pentru primul punct, procedura de acordare a licențelor, a licenței la pro, a programului din domeniul spectrului de frecvențe radio. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, vă rog. Thank you, Madam President, and good afternoon, ladies and gentlemen. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să vă vorbesc despre programul de spectru de frecvențe radio și cred că astăzi vreți să vă concentrați pe acordarea licenței, mai ales pentru 4G, tehnologia uh, telefonia mobilă. Acea tehnologie și mai ales tehnologia LTI care apare totdeauna când vorbim de a patra generație sau 4G, sunt recunoscute în Parlament pe avizul său privitor la programul politicii de spectru ca o, un mijloc important pentru a avea servicii de mare viteză pentru cetățeni, cu inovare. Și ca să o facem în mod eficient în ce privește utilizarea spectrului, vom putea să ne ocupăm și de problema capacității Uh, creșterea traficului de date, utilizăm spectrul cât mai eficient posibil pentru alte servicii uh, uh, în beneficiul cetățenilor. De aceea, acest program pentru politica spectrului radio, care a fost adoptat de Parlament și Consiliu în februarie, se concentrează pe nevoia de bandă largă wireless, fără fir. Și un element care a fost accentuat de Parlamentul European în documentul său a fost uh, stabilirea unui obiectiv de 1200 uh, de MHz de spectru care ar trebui eliberate pentru uh, bandă largă fără fir. Asta legat de munca pe inventarul spectrului, care este întreprins acum, conform mandatului nostru din programul de politic și sigur că vă vom informa la timpul cuvenit când uh, vom avea evoluții în ce privește inventarul, dar concentrându-ne astăzi pe banda largă wireless, există anumite obligațiuni specifice în program care privesc spectrul armonizat existent. Și asta în două forme. În primul rând, în legătură cu spectrul uh, radio, care a fost, a fost deja uh, armonizat din punct de vedere tehnic să fie utilizat în întreaga Uniune, pentru uh, bandă largă wireless, sau la decizii tehnice, statele membre au obligația până la sfârșitul lui 2012 să efectueze, să dea autorizațiile pentru utilizarea uh, benzii largi. Promis să nu intru în detalii pe tehnice, deși era clar din dezbaterea de anul trecut că Parlamentul e perfect capabil să înțeleagă și probleme tehnice, dar sunt patru benzi, 900 MHz, uh, 1800, 2,6 și 3,6 giga. Ultimele două sunt giga. Și ele au făcut obiectul armonizării tehnice, dar acum statele membre nu mai au nicio scuză pentru a întârzia completarea acordării licențelor ca să poată uh, fi oferite servicii cetățenilor. Acele benzi deja uh, au aproximativ 870 de uh, MHz. Mai am uh, detalii în ce privește uh, ce se întâmplă la momentul actual în statele membre. Există o obligație separată, specific în ce privește banda de 800 de MHz. Adesea este numită aceasta uh, banda dividendului digital, pentru că anterior se uh, folosea pentru transmisii de televiziune și după ce s-a trecut de la analog la digital, acest spectru s-a eliberat pentru alte utilizări. Deci, din nou, am avut o armonizare tehnică pentru a indica mm, ce, care ar trebui să fie banda largă wireless. Aceasta este foarte eh, semnificativă, importantă și atunci Parlamentul și Consiliul au avut dreptul să decidă când anume se va face implementarea. Asta și făcut dumneavoastră în programul de politici de spectru. Statele membre au un termen, 1 ianuarie anul viitor, deci o zi după celelalte benzi pentru a uh, completa acordarea de licențe, procesul acordării de licențe, inclusiv pentru banda de 800 de MHz. Adică ele sunt obligate să acorde autorizațiile pentru a permite utilizarea acelei benzi pentru uh, bandă largă wireless. Vă voi mai oferi niște informații în legătură cu ce știm noi că se întâmplă în momentul actual, în legătură cu acea bandă, însă prima dată privind ansamblul tuturor acestor benzi de spectru și gândindu-ne la obiectivul cheie al Parlamentului, eh, privitor la eliberarea eh, a 1200 de MHz de spectru pentru a fi utilizate pentru eh, bandă largă wireless, e grăitor că există situații în care statele membre, în ciuda faptului că uh, au trebuit să ia decizii tehnice uh, deja de mult, încă sunt în, în întârziere în legătură cu îndeplinirea obligațiilor lor. Mai mult, suntem într-o situație în care există anumite probleme referitoare la televiziunea digitală și uh, transformarea, trecerea la analog, care cauzează probleme în anumite state membre și inclusiv cu utilizarea tehnologiei militare. Asta e o parte a procesului prin care trec acum statele membre. În primul rând, după cum spuneam însă, informațiile în legătură cu cele patru benzi deja armonizate, noi știm că majoritatea statelor membre și-au completat, încheiat procesul de transpunere a cerințelor în legislația națională și că toate, din câte știm noi, au încheiat uh, măsurile legislative necesare, mai ales pentru adaptarea benzilor, de, benzilor 900-800. Asta, a, astea erau benzile pentru GSM. Și după cum știți, Parlamentul a fost uh, implicat pe deplin în amendamentul directivei GSM ca să ne asigurăm că acel spectru va fi utilizat pentru tehnologii mai moderne și mai noi. Însă există anumite situații, regretabil, în, încă uh, un număr de state membre nu a eliberat licențe. De exemplu, una din benzi, 2,6 GHz, acolo, dar jumătate din statele membre au încheiat acest proces. Noi știm că mai sunt șapte state membre care acum sunt active în a efectua și încheia procesul de acordare a licențelor. În unele cazuri s-a ajuns la licitații, dar suntem îngrijorați pentru că anumite state membre nu vor respecta termenul de până la sfârșitul anului și este foarte important pentru că acea bandă a fost adesea legat, legată de operatori și de către tehnicieni, care a fost numită ca ceva ce lucrează foarte bine și funcționează foarte bine împreună cu această bandă de 800 de MHz. Deci, uh, ca fosta bandă GSM de 900 să fie legată, cum a fost ea legată cu cea de 800, acum uh, această bandă, din punct de vedere tehnologic și de capacitate, e legată cu cea de 2,6 giga. Deci e esențial ca ambele acele benzi să fie puse la dispoziția operatorilor cât mai rapid posibil pentru a ne asigura că vom avea servicii uh, pentru cetățeni în toate statele membre. În ce privește banda de 800 de MHz, uh, Deja au fost eliberate licențe în șapte state membre și există evoluții și în ce privește acordarea licenței în alte șapte state membre. Însă, din nefericire, există unele cazuri în care procesul se desfășoară prea încet. Știm că încă trei state membre planifică proceduri de acordare a licențelor uh, pentru anul viitor, în 2013, însă asta înseamnă că rămân cel puțin șapte state membre în care nu există nici, niciun fel de indicație clară că ei își vor îndeplini obligațiile sau că încearcă să rezolve problema uh, eficient și rapid. Pe de altă parte, din programul de uh, politici pentru spectru uh, radio, S-a recunoscut faptul că, se vor, că vor exista probleme în anumite state membre, mai ales cele care au trebuit să împiedice interferențele cu navigația aeronautică și sistemele pentru asta în, în afară de Uniunea Europeană, în Rusia, Ucraina și Belarus și există unele state membre care nu din vina lor au fost uh, încetinite în utilizarea benzii de 800 de mega pentru wireless. Însă, la începutul anului, negocierile au fost încheiate pe o serie de acorduri bilaterale între statele membre și Rusia și Ucraina. Așadar, din ce putem noi vedea, nu există niciun obstacol real ca ele acum să poată uh, acționa și să accelereze procesul de acordare a autorizațiilor. Există îngrijorări și cu televiziunile și interferențe în diverse țări, asta pentru că deja știm că Eh, va fi eh, o cerere de derogare din partea mai multor țări. Până astăzi, două state membre deja au cerut eh, o derogare. Asta înseamnă că ne-au spus că din motive pe care ni le-au explicat, ele nu vor putea să acorde licențele până la 1 ianuarie anul trecut și alt, un alt stat membru a indicat deja că din motive de utilizare militară nu va aplica banda, mandatul pentru banda de 800 de mega și asta pot ei face conform articolului 1 al documentului. An, uh, săptămâna trecută, în Comitetul pentru Spectrul Radio, am avut o discuție cu statele membre în care am explicat procesul de derogare și am făcut apel la ele să ne indice foarte clar și foarte rapid dacă nu vor putea să își îndeplinească obligațiile până la sfârșitul anului. Trecând la alt aspect important al acestei probleme de acordare a licențelor, uh, E foarte important să știm că noi încercăm să încurajăm statele membre să rezolve aceste probleme și să facă într-un mod transparent. Și să facă în uh, licitații multibandă, cum spunem noi. Deci cu cât mai mult spațiu e, sau spectru e, uh, e pus la dispoziție în același timp, înseamnă că e mai multă transparență pentru operatori și va însemna că nu va exista o inflație artificială a prețurilor pentru uh, licențe, ceea ce e important, pentru că operatorii trebuie apoi să investească masiv în rețelele pe care le vor utiliza pentru aceste servicii. Deci, uh, licitațiile multibandă știu că sunt șapte planificate în cursul acestui an. Acolo, deci noi încurajăm așa ceva și chiar dacă statul, statul membru știe că ar putea avea niște întârzieri în a elibera o anumită bandă, de exemplu cea de 2,6 de giga și 800 mega, e bine să facă acum ce trebuie să facă, să acorde licențele pentru ca operatorii să poată începe procesul dificil de a își face să funcționeze rețelele. Deci, de exemplu, decizia, o decizie a fost luată într-o țară care deja a încheiat uh, acordarea de licențe pentru 800 de mega, deși spectrul nu va fi uh, disponibil până la în, mai, în ianuarie 2014, cred. Și, în final, doamna președinte, modul în care aceste licențe sunt acordate este și el important atât în ce privește procesul ca licențele existente, de exemplu pentru 900 sau 800, sau noile licențe la 800 sau 2,6 să fie puse la dispoziția pieței și, și în ce privește condițiile și obligațiile pe care statele, pe care statele membre le impun asupra operatorilor. Procesul ă, Benzi 800 ă, este o ă, recalibrare a spectrului și acolo statele membre au obligația de a se asigura că a permite operatorilor care deja au licențe să furnizeze uh, noi servicii inovatoare 4G, că trebuie să se asigure că asta în sine nu creează probleme cu, cu concurența, probleme pentru operatori mai mici sau potențial noi intrați pe piață, dar de asemenea, dacă noi operatori uh, Uh, vor, uh, se vor prevala de spectru suplimentar care e pus la dispoziție, trebuie create o, o, o, condițiile ca cei noi mici operatori să poată fi competitivi pe piață și de aceea am încurajat în discuții bilaterale cu statele membre, i-am uh, rugat, i-am stimulat să se gândească și la o combinație de măsuri, sigur, pe uh, bază de la caz la caz, depinzând de situația fiecăruia. Însă două din tehnicile pe care le-am uh, întrebuințat e, sunt că fie autoritățile naționale furnizează ceea ce numim noi obligația națională de roaming, adică un operator mic care își dezvoltă rețea va avea pentru o perioadă fixă și prestabilită de timp dreptul de a solicita unui alt operator existent cu o rețea deja uh, stabilă să uh, furnizeze uh, rețele pe rețeaua lor pentru o perioadă fixă de timp. Și celălalt mod de a ne asigura că se respectă competitivitatea și competiția e prin a impune un plafon pe spectru, mai ales sub 1 GHz, între 900 și 800 de MHz. Prin asta noi ne asigurăm că acest uh, spațiu restrict de spectru sau volum restrict de spectru este împărțit în modul cel mai echitabil posibil pentru că cât mai mulți operatori posibil să poată furniza servicii de bandă largă care funcționează cel mai bine pe aceste, uh, acest spectru de sub uh, 1 giga, gigahertz. Uh, Acestea sunt probleme care împreună, pe care împreună cu colegii noștri de la echipa de implementare am, am lucrat uh, cu statele membre individual ca să ne asigurăm că uh, procesul de acordare a licențelor și de liberalizare este făcut cât mai bine posibil, că serviciile sunt puse la dispoziția cetățenilor și Asta se face pe baza concurenței, care trebuie să scadă prețurile uh, spre binele consumatorilor și pentru creșterea economică. Îmi pare rău <laughs> că v-am răpit prea mult din timp, dar vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Are cuvântul doamna Țicău. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru organizarea acestei uh, dezbateri. Vreau să mulțumesc și domnului Odunhel pentru prezența sa. Cred că este păcat că nu sunt mai mulți deputați în sală și aș sugera ca în toamnă undeva să încercăm să organizăm uh, un mini-hearing, poate nu un hearing de trei ore, dar măcar un mini-hearing de două ore, uh, la care să invităm uh, nu doar comisia, ci și experți, uh, să invităm autorități de reglementare din statele membre, astfel încât să putem partaja și cele mai bune practici, să vedem care au fost problemele pe care le-au întâlnit statele membre, uh, Uh, și care sunt barierele pe care le-au întâlnit unele state membre, astfel încât nu au putut să implementeze sau au declarat deja că vor fi nevoite să depășească termenul uh, de 1 ianuarie 2013 pentru liberalizarea spectrumului. Aș uh, dori să um, îl rog pe domnul O'Dunhel să ne dea mai multe detalii privind obligațiile referitoare la roamingul național Uh, și de asemenea la condițiile de acoperire. Deci dacă ne poate da exemple de bune practică, de bune practici din uh, diferite state membre. Uh, știm că în unele state membre, de exemplu Germania, au fost întâi impuse niște obligații de acoperire a zonelor rurale și abia după ce s-a asigurat acoperirea necesară a populației în zonele rurale, s-a putut, uh, s-a dat voi operatorilor să uh, investească mai mult, să utilizeze spectrul mai mult uh, și pentru zonele urbane, astfel încât să putem asigura tuturor cetățenilor acces la comunicații de bună calitate. Și o a doua întrebare ar fi următoarea, legată tot de obligația de roaming național. Domnul Odunhel spunea că um, au operatorii noi intrați pe piață uh, pot uh, solicita unui operator uh, existent, unui operator tradițional, să utilizeze rețeaua acestora pentru o perioadă determinată de timp. Poate ne dați câteva exemple ce înseamnă perioadă determinată de timp, pentru că cred că acest lucru este important. Vă mulțumesc. Și o a treia întrebare, ce credeți că ar trebui să facă statele membre pentru a, cum ar putea fi ajutate statele membre pentru a putea să se încadreze în uh, deadline-ul pe care îl au privind uh, liberalizarea completă a spectrumului. Mulțumesc. Bine. Grație la colega Ticau. Mulțumim, doamna Ticău. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a da un răspuns. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc și mulțumim, uh, doamnă Țicău. În primul rând, întrebarea privitoare la roaming. Da, într-adevăr, e văzut ca un mecanism pentru a ne asigura că nou, nou intrații sau cei care au intrat mai târziu pe piață au posibilitatea de a fi competitivi în a furniza servicii dar să-și îndeplinească și obligațiile, sigur, de a-și stabili și dezvolta rețeaua. Și asta uh, se face de multe ori prin această obligație de acoperire la care v-ați referit. Acum, natura cadrului nostru de reglementare e așa încât noi nu prescriem în detaliu statelor membre cum anume mm, să uh, facă pentru a îndeplini aceste obiective politice, ci le furnizăm un cadru uh, Uh, că ei sunt cel mai bine plasați să judece în ce măsură ar fi proporționate și corespunzătoare, având în vedere împrejurările din fiecare stat membru, mai ales ce numim noi situația moșten- cu moștenirea. Deci, moștenirea, situația într-un uh, stat membru mare care poate deja are patru operatori, să spunem, și un stat mic ce are deja trei operatori, să zicem. Sigur că e, situația e foarte diferită. Și chiar chiar și în acele exemple sunt variații semnificative. De aceea încercăm să fim cât mai flexibil posibil cu statele membre, însă avem exemple de situații în care în trecut Înainte de a fi pus la dispoziție acest nou spectru, am avut deja un uh, mic uh, operator nou, poate cel de-al treilea sau al patrulea, dar nu mai exista spațiu la 900 de mega și ei aveau o licență care le dădeau acces fie la 800 de mega sau ceea ce numeam noi spectrul 3G. Și pentru ca ei, mai ales atunci când serviciile 4G vor fi funcționale pentru a le permite acestora să-și dezvolte oferta sau serviciile către clienți, sau dacă există un nou operator cu licență care intră pe piață ca să poată furniza acele servicii, fie vom deci putem chiar impune o obligație pe un alt operator care deja are o licență și care are o re- re- rețea în toată țara să permită accesul la acea rețea în zone unde nou operator mic nu are acoperire. Dar sigur că asta în sine ar putea uh, fi o problemă cu competiția dacă nu ar fi un drept pe o perioadă determinată de timp. Uh, și este de fapt doar o măsură ca, să, ca mici operatori să fie aj ajutați într-o perioadă determinată de timp și să-și îndeplinească și obligațiile în acest timp. Germania e un exemplu bun pentru, că, pentru a ne asigura că acest spectru era utilizat într-adevăr uh, pentru uh, cele mai importante grupuri ale societății și cele mai importante zone din statele membre, adică și zonele rurale, unde nu prea era acoperire cu alte servicii de bandă largă, s-a făcut un, o acoperire inversă față de ce s-a făcut GSM-ul. Nu s-a început în zonele cele mai populate și de acolo să se extindă, au impus obligația ca în primul rând să se acopere cele mai puțin populate zone. Și aici au, uh, li s-a permis să utilizeze și alte rețele cu condiția să dovedească că de fapt ei investeau în a-și construi rețelele proprii în zonele rurale. Asta ne arată, deci, că uh, statele membre au la dispoziție un nivel foarte mare de flexibilitate. Dacă sunt reguli generale, clare, în cadru, asta înseamnă că nu poate fi un cec în alb pentru noi operatorii. Ei trebuie, într-adevăr, să investească pe piață și după o anumită perioadă de timp, trebuie să fie capabil să-și furnizeze de unii singuri aceste servicii. Dar nu pot să vă spun că nu este, o, uh, nu este un set clar de reguli care ar trebui să fie acea perioadă determinată de timp. Uh, NRE, bine, uh, autoritatea reglementare trebuie să stabilească acest termen în funcție de circunstanțele naționale. În ce privește plafoanele, aici am încercat să identificăm cele mai bune practici, dar din nou e un lucru uh, care trebuie să fie uh, primit în uh, funcție de împrejurările din fiecare stat membru, și anume acolo unde există, să zicem, trei operatori mari, asigurându-ne că nimeni, niciunul dintre ei nu are mai mult de 20 de MHz de spectru, sub 1 GHz, Asta înseamnă că între licența pe care poate deja avea la 900 și licența pentru care pot licita și câștiga la 800, deci între 900 și 800, în unele cazuri ne-am consultat și am recomandat eh, statelor membre să existe un plafon de 20 de MHz de spectru, pentru că cu acei 20 de MHz, conform informațiilor oferit, oferite noi de către tehnicieni, ar putea să furnizeze servicii ultra rapide și tehnologii noi, pe când utilizează spectru de, mai sus, de 800 sau mai sus pentru a uh, furniza alte servicii și a asigura, de exemplu, continuitatea serviciilor vocale, lucru esențial. Dar nimeni n-a scris că trebuie să fie 20 de MHz sau trebuie să fie mai mult sau mai puțin, pentru că, după cum spuneam, e în funcție de împrejurările din fiecare stat membru. Unele state au decis să nu impună un plafon dacă au crezut că situația competiției e ca atare, că nu trebuie să se facă acest lucru sau că situația e suficient de sănătoasă și că ei pot doar uh, să impună alte tipuri de obligații, de acoperire, de exemplu, și astfel se vor putea asigura că serviciile de uh, furnizare uh, se fac pe marea majoritate a teritoriului și pentru marea majoritate a cetățenilor. Eu cred că în acest sens am răspuns uh, întrebărilor. Uh, sper că am răspuns uh, la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru, că, pentru intervenția dumneavoastră. Cu asta am încheiat uh, cu punctul 22 de pe de zi. Acum trecem la punctul 23. Conferința mondială din decembrie 2012 privind telecomunicațiile internaționale în contextul agendei uh, digitale. Vă rog, are cuvântul reprezentantul Comisiei. Chair, thank you very much for the invitation. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pentru a face o primă prezentare uh, cu privire la acest uh, subiect uh, WCIT, după cum îl numim. Cu timpul veți înțelege chiar mai bine despre ce este vorba, însă ce aș dori în timp de aproximativ 10 minute să vă explic care este originea acestui acestor conferințe, poziția uh, părților europene și așa mai departe. În primul rând, nu este vorba de ceva nou. Lumea reglementează uh, serviciile poștale și de telecomunicație de o, de o vreme încoace. Uh, în 1988 a existat uh, regulamentul internațional privind uh, telecom, uh, tele, telegraful Am să vă explic care este scopul um, acestui regulament uh, internațional este să se um, creeze, să se stabilească principii generale care să se, și reguli care să se aplice administrațiilor. De ce este nevoie de această conferință um, mondială cu privire la telecomunicațiile internaționale. Nu voi intra în detalii, însă important este că situația din telecomunicații este diferită de cea din 1988. În momentul respectiv aveam monopol de stat, acum avem uh, sectorul privat care se ocupă de serviciile de telecomunicații. Vedem că uh, oamenii sunt mai, folosesc mai degrabă rețelele mobile decât cele fixe, vedem că mai degrabă se transferă date decât uh, se, folosește, uh, se folosesc serviciile de voce. De aceea ave, simțim că avem nevoia să revizuim uh, regulile. Cum s-a ajuns aici? pentru că nu vine de la faptul că cineva s-a gândit într-o duminică după amiază ce să facă înainte de Crăciunul din 2012. Cu timpul s-au adoptat tot felul de rezoluții și în 2010 s-a uh, decis ca această uh, conferință să devină uh, instituționalizată. și uh, această decizie a fost luată de ITU. Există o dezbatere cu privire la internet, uh, uh de UIT, mă scuzați. Încercăm să urmărim toate dezbaterile care au uh, loc cu privire la internet, telecomunicații și așa mai departe. Important este însă să îți creezi o filosofie care apoi să să ghideze lucrurile. Nu există o singură entitate, există mai multe um, pe care le veți vedea în acest, uh, în acest slide. Probabil că jumătate dintre ele nu le cunoașteți. Există forumul pentru uh, guvernanța internetului, ICANN uh, și multe, multe altele. Cine sunt actorii care participă? Um, poate textul este prea mic pentru a-l putea citi acum, dar veți primi prezentările. Vedeți uh, că, se spun, că este vorba de state membre. Nu sunt statele membre uh, ale Uniunii Europene, ci statele membre a UIT. Aceștia sunt uh, membrii, părțile contractante, dacă doriți. Există însă o diferență între membrii UIT și semnatarii uh, Uh, conferințe internaționale uh, cu privire la telecomunicații. Alte părți interesate uh, pot participa la dezbateri altfel decât membrii, însă vocea societății civile este ascultată în dezbateri și cred că acest lucru este important de menționat. Uniunea Europeană și statele sale membre uh, Uh, sunt uh, semnatare ale uh, regulamentului internațional de telecomunicații și, bineînțeles, contribuie la această dezbatere. Vedem un fenomen interesant. Ați primit informații cu privire la WCIT și cu privire la spectru, dar multe lucruri se întâmplă în grupul european multe țări care se adună, se reunesc pentru a pregăti aceste mari um, conferințe pentru că altfel ar fi mult prea greu de gestionat. Bineînțeles, UIT are un rol aici de secretariat, dar membrii sunt cei care sunt cei mai importanti. Există trei tipuri de uh, conferințe la acest, uh, aceste conferințe WC, WCIT. Una din partea, um, să spunem, din partea lumii întregi se pregătește un document care compilează toate propunerile făcute fără să existe vreo discuție sau vreun comentariu. Apoi există grupurile regionale, uh, grupul european este unul dintre acestea și apoi membrii individuali pot face și ei propuneri conferințe. Toate acestea se adună la un loc Uh, documentele circulă, însă ce se întâmplă este că uh, cu, câteva, cu o săptămână, două înainte se întâmplă lucruri noi. Deci ne așteptăm uh, să avem și surprize, nu numai surprize, dar oricum cu siguranță câteva. Care este natura propunerilor, despre ce este vorba? Am încercat să folosesc texte, să folosesc formulări care să nu fie juridice. Pentru ca dumneavoastră să înțelegeți uh, subiectele despre care se vorbește, despre roaming, despre abuz și fraudă, taxare, transparența routingului, uh, noi principii generale uh, cu privire la aspecte economice, respectiv cine plătește pentru ce, de exemplu. Uh, gestiunea traficului uh, diferențiat, pentru că de multe ori nu știm de unde vine traficul pe internet, uh, securitatea cibernetică și lupta împotriva mesajelor nedorite, împotriva spamului. Care au fost discuțiile pe care le-am dus în Uniunea Europeană, dar și cu partenerii europeni, cum ar fi Rusia și Turcia. În primul rând am spus că este un tratat cu 14 pagini, 10 articole și tocmai uh, se, se pregătește, o, se negociază o revizuire uh, cu 60 de articole. Ideea nu este ca acesta să fie uh, un, un uh, document cuprinzător, ci să fie la un nivel cât mai înalt. Um, aceste decizii trebuie așadar să fie principii la nivel înalt. Uh, tehnologia trebuie să fie neutră um, și trebuie să existe și o neutralitate a pieții. Apoi, este important ca tratatul să respecte drepturile suverane ale statelor membre, m-am referit la securitate ca un exemplu. Spre exemplu, Uniunea Europeană și statele membre nu sunt împotriva unui sistem de telecomunicații sigur. Ceea ce spun este că fac oricum acest lucru, uh, chiar avem nevoie de ONU să ne mai spună încă o dată că avem nevoie de această securitate? Răspunsul este bineînțeles că nu. De asemenea, unul dintre elementele care apare uh, des în presă se referă la internet. Dezbaterea este puțin distorsionată pentru că nu discutăm dacă vrem sau nu internet. Uh, internetul trece prin telecomunicații. Însă s-a spus că nu ar trebui să existe o extindere a acestui tratat asupra, lucrurilor, unor, asupra unor aspecte ce țin de internet. Este foarte important pentru noi, este și ceva cu, asupra căruia Comisia și statele membre au căzut de acord. Nu vrem să revenim după reuniunea de la Dubai și să trebuiască să renegociem întregul pachet legislativ european. Achiul comunitar trebuie să rămână neatins. Și cu aceasta ajung la o serie de riscuri din această dezbatere Primul oglindește ceea ce am spus cu privire la principiile de orientare. Riscul este să nu ne fi făcut bine treaba și să se adopteze legislație care nu este compatibilă cu achiul comunitar. Ne dăm foarte mare silință ca acest lucru să nu se întâmplă. Apoi ne regăsim cu o serie întreagă de reguli care restricționează utilizarea internetului și caracterul uh, novator Um, al, uh, al utilizării internetului. Neutralitatea rețelelor nu cred că trebuie să uh, subliniez uh, importanța neutralității rețelelor. Există un risc ca aceasta să fie afectată și am menționat asta în mod explicit în aceste negocieri. De multe ori se va întâmpla ca textele să nu fie uh, clare în proporție de 100%. Pentru că noi putem să spunem, da, noi, nu, noi interpretăm textul așa și nu afectează internetul, altcineva s-ar putea să negocieze, să interpreteze altfel. Așadar, pentru acest text este important ca interpretarea să fie inechivocă din partea tut și la fel din partea tuturor pentru că dacă nu există riscuri de a uh, avea diferite acte normative care să se refere la internet. În Uniunea Europeană, uh, situația în 2012 este diferită de cea din 1988. Există între timp o serie întreagă de legislații europene adoptate uh, și acte normative care pot fi afectate de dezbaterile pe care urmează să le avem și asta înseamnă că și Uniunea Europeană trebuie să intervină. Noi facem parte din întreaga Europa, Comisia, statele membre și facem parte și din grupul global și uh, am vrea să participăm la această dezbatere în calitate de Uniune Europeană puternică. Ce înseamnă asta pentru Uniunea Europeană? Cred că și unele dintre rezoluțiile Parlamentului sunt foarte importante aici. Este important ca Uniunea Europeană să vorbească cu un singur glas. Comisia Europeană nu este un membru al uh, tratatului UIT, uh, nu este semnatar acestui tratat, dacă este nevoie, intervenim, însă statele membre sunt membrele acestei, um, acestei organizații, acestei uniuni. Articolul 218 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene solicită ca uh, solicită să existe o poziție comună a Uniunii Europene în acele uh, cazuri, în acele domenii în care există legislație europeană. Uh, Așadar, ă, Comisia a făcut o propunere de poziție pentru Consiliului, ă, care încă nu, care încă nu a ajuns ă, la o decizie. Uniunea Europeană așadar se pregătește pentru a se asigura că Uniunea Europeană are o poziție clară la Dubai în decembrie. Pentru noi, de asemenea, este important să discutăm de, de la bun început cu uh, Um, părți interesate, cu industria, cu ONG-urile, pentru a ne asigura că suntem de acord cu privire la ce dorim să obținem din acest proces. Și de aceea pregătim și o echipă din timp util pentru a ne asigura că putem coopera unii cu ceilalți cât se poate de bine și pentru a ne asigurăm că obținem rezultatele pe care ni le dorim și că riscurile pe care le-am prevăzut nu vor, uh, nu vor, fi, nu vor deveni realitate. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație, per... Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Hibner, vă rog. Dziękuję bardzo. Conferenția care miała Mulțumesc, doamnă președinte. Conferința care a avut loc în decembrie, dacă am înțeles eu prea bine, nu a abordat toate temele de care vorbeați aici. Ne-ați prezentat o mare parte din probleme. E vorba de suma acțiunilor care au fost deja lansate până acum și care țin și de această conferință despre care vorbim și care de fapt și depășește frontierele Europei. Acesta este motivul pentru care aș dori să mă refer la temele care au fost uh, discutate în decembrie și mesajele pe care le-am uh, auzit, concluziile pe care le-am putut uh, trage din aceste întâlniri, felul în care se interpretează baza legală și așa mai departe. Vreau să știu exact, de fapt, care au fost concluziile acestei conferințe, care a fost tema principală. Ați vorbit de tot și de toate sau ați uh, avut o temă principală? în ceea ce privește tehnologia, accesul la tehnologie sau concurența internațională. Știm că există țări în afara Europei care participă la aceste activități. Aș vrea să știu dacă dispozițiile și prevederile care există se, sunt ușor de înțeles de către toată lumea. Mulțumesc! Thank you, Madam President. Doamna Cucovici are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, reprezentanților uh, comisiei pentru prezentarea lor. Este într-adevăr un subiect extrem de important pentru că comunicarea este invizibilă și internetul este invizibil dar este instrumentul cel mai important pentru viitoarea creștere și dezvoltare. Și pentru aceasta eu sper ca să avem uh, în septembrie, poate sau mai târziu, o astfel de reuniune sau uh, o prezentare, o masă rotundă. Și sper ca să ne puteți da eventual câteva materiale despre prezentarea dumneavoastră, dacă aveți un suport pe hârtie pentru că e foarte greu să înțelegi și să știi ce se întâmplă în această materie. E foarte important însă să putem înțelege, să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă. Pentru că, în final, noi suntem cei care trebuie să dăm impulsuri și vom avea deci un impact asupra acestui domeniu. aceasta, acesta este de fapt domeniul cel mai flexibil pe care îl avem în Europa și sunt convinsă că toți vrem să știm mai multe despre acest subiect și trebuie să avem deci destule informații ca să putem discuta și să putem găsi cea mai bună soluție pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Altfel, Ceea ce se va vedea este că nu vom putea să fim uh, atât de competenți dacă nu avem toate aceste informații. Eu cred că acesta este un domeniu în care avem un potențial de competență foarte mare. Mulțumesc! Mulțumesc! Amelia Andersdotter are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Este clar că deliberările din septembrie vor fi foarte importante, dar există un sector care a fost uh, a rămas în afară, în afara tuturor actorilor care participă la această dezbatere publică. E vorba de societatea civilă. Nu există prea multe documente pregătitoare despre acest eveniment. Societatea civilă nu este destul de informată. Doriți uh, să sporiți participarea societății civile la deliberările viitoare și în cadrul acestor evenimente și cum credeți că ar trebui să tratați această problemă? Mulțumesc! Grazie! Bine! Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, reprezentantul Comisiei pentru ca să răspundă la întrebări. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În legătură cu ultimele două întrebări uh, despre procesul ca atare și despre implicarea societății civile, poate că nu am subliniat destul acest punct. Această problemă există de mai mulți ani, am încercat să pregătim evenimentul de mai mult timp, unele chestiuni sunt mai clare decât uh, celelalte. În momentul de față există o dezbatere despre transparența procesului un UIT. E vorba de faptul că trebuie să purtăm o dezbatere publică mai uh, vizibilă, într-adevăr. Unele state în lume nu sunt atât de transparente ca statele membre din Uniunea Europeană pe acest subiect. Eu cred că este însă un uh, subiect foarte important și vom uh, lupta pentru ca să ne asigurăm că documentele cheie sunt disponibile pentru toată lumea și peste tot. În ceea ce privește implicarea partenerilor, vă vorbeam de intenția Comisiei de a implica mai mulți parteneri, dar știu că aceasta nu este suficient. Nu sunt sigur în ce măsură procedura este netransparentă. Dacă ne uităm la câte persoane au fost prezente la Geneva și la câte lume a fost implicată pentru ca să organizeze evenimentul, cred că se vede că totuși este vorba de un eveniment la scară largă și toate delegațiile acestea au acces la documente. Deci noi încercăm să fim cât mai transparenți. Poate că în practică oricine poate să-și procure documentele prin uh, intermediul altor participanți. Intenția noastră este ca în procesul de pregătire către evenimentul uh, din decembrie să ne implicăm împreună cu dumneavoastră, cu Parlamentul și cu alți actori pentru ca să transmitem cât mai multe informații și, într-adevăr, ni se pare o idee bună să organizăm un eveniment în septembrie. Dacă vreți să organizăm o audiere, mi se pare foarte importantă. Suntem bucuroși că ați sugerat acest lucru și uh, vrem să încercăm să împărtășim de fiecare dată toate informațiile pe care le avem cu dumneavoastră și cu uh, actorii europeni. Aceasta este o poziție foarte clară din partea noastră și sunt de acord și cu ceea ce a spus că societatea civilă ar trebui să fie mai implicată, dar pot să vă spun că am uh, vorbit cu mulți reprezentanți care sunt foarte informați despre acest subiect. Există documentație pe care o poate accesa și societatea de pe internet diverse tipuri de documente sau legale sau nu. Apoi, uh, alte întrebări pe diferite teme care mi s-au pus. Trebuie spus mai întâi foarte clar că nimic nu s-a decis încă. Am vrut să vă dau doar așa un, uh, o idee generală despre ce facem, dar este clar că orice propunere pe care o facem va fi discutată și va fi digerată chiar în diverse conferințe în momentul de față, deci nu avem încă nicio concluzie clară. Unele propuneri sunt foarte largi. Avem uh, principii și știm care sunt principiile pe care nu vrem să le încălcăm, după aceea trebuie să verificăm ce este compatibil cu legislația existentă și cum se poate implementa din punct de vedere tehnic. Deci e mai degrabă un fel de amestecătură de măsuri pe care trebuie să le luăm în același timp. Oricum, facem toate propunerile aceste publice și încercăm să sporim uh, numărul de ocazii în care putem avea un schimb de opinii cu dumneavoastră. După cum spuneam, procesul uh, nu funcționează așa cum uh, se întâmplea înainte, când am avut trei ani pentru o propunere uh, apoi erau studii tehnice care se făceau, apoi era înaintată toată această propunere. S-ar putea să mai vină propuneri și cu două, trei săptămâni înainte de conferință. Așa funcționăm, iar apoi delegațiile vor trebui să le trateze aceste propuneri de ultimă secundă. Știu că e foarte complicat, poate a fost cea mai complicată negociere în care am fost eu implicat până acum, din cauza tocmai unei structuri uh, foarte clare a acestei conferințe. Dar uh, e important ca și în faza pregătitoare a conferinței, cât și în timpul conferinței ca atare, să ne asigurăm că există un flux de informații foarte bun și că nu plecăm de la conferință cu surprize și răspunsuri uh, pe care le mai așteptăm. Bine, grație per intervent. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția noastră și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este ultimul punct de pe ordinea de zi E vorba de viitorul pachet privind securitatea informatică. Și din partea comisie, domnul Calber este aici, care va lua cuvântul pentru acest punct. Mrs. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Sunt aici pentru ca să vă prezint care este situația în domeniul infrastructurii critice informatice. Din păcate, colega mea care trebuia să fie prezentă nu a putut veni. Voi trece foarte repede în, vedere, în revist, prin vedere ce am de spus. Uh, ați văzut că au existat în ultima vreme foarte multe atacuri cu privire la uh, sistemele informatice, societatea noastră și economiile noastre depind uh, din ce în ce mai mult de internet, de avantajele pe care le aduce internetul. Am putea avea o creștere economică mai bună în uh, Europa dacă internetul ar fi folosit mai bine, mai, ar fi exista o acoperire mai largă dar bineînțeles că apar și problemele de încălcare a normelor de securitate. Pe lângă vulnerabilitatea noastră personală, națiunile, economiile sunt și ele în pericol în fața acestor atacuri cibernetice și trebuie să ne gândim și la aspectul de securitate națională. Să nu uităm că internetul este global, nu, e, nu cunoaște frontiere, nu putem să ne credem pe o insulă europeană, trebuie întotdeauna să ne uităm și dincolo de mal și să colaborăm și cu toate celelalte continente în afara Uniunii Europene. Iată de ce strategia noastră pentru securitate cibernetică, informatică este extrem de dependentă de celelalte servicii din lume doamna Crăs, doamna vicepreședinte de la și DigiConnect, doamna Malmström de la DigiHome și doamna vicepreședinte Ashton de la SAE. Acestea sunt cele trei instanțe care sunt uh, cele care gestionează, de fapt, strategia de securitate. O să trecem în revistă foarte pe scurt uh, care sunt obiectivele principale ale strategiei de securitate pentru ca să ne familiarizăm cu acest mediu digital în care se discută și de valorile fundamentale care sunt la baza națiunilor noastre. Există trei uh, direcții majore în care mergem. În primul rând, îmbunătățirea securității rețelelor noastre de informații și comunicații și a uh, tuturor uh, serviciilor aferente, dar pe lângă aceasta și dimensiunea de prevenire și combatere a crimei și a criminalității, mai ales a criminalității informatice. Ca să vă dau câteva cifre, această criminalitate are o valoare economică de uh, aceeași valoare cu uh, sumele din traficul de droguri, de stupefiante. Uh, Însă, după cum spuneam, nu trăim pe o insulă în acest context și deci trebuie să ne asigurăm că toate acțiunile noastre sunt coordonate și uh, combaterea criminalității pe internet trebuie să fie întotdeauna concertată cu acțiunile de, dincolo de oceane. O listă scurtă a acțiunilor principale pe care am fi vrut să le abordăm și o să le abordăm în cadrul acestei strategii. În primul rând, este vorba de faptul că trebuie să ne asigurăm că statele membre dispun de capacitățile de a-și proteja rețelele și infrastructura și să-și protejeze utilizatorii, deci cetățenii. Trebuie deci să putem să răspundem nu numai la nivel național, ci și într-o manieră coerentă la nivelul Europei în general, în cazul în care există atacuri sau incidente care depășesc granițele unui singur strat. Deci trebuie să existe un mecanism de colaborare care să se activeze imediat în cazul unei astfel de încălcări. Să nu uităm însă, în același timp, că tehnologiile informației și comunicațiilor și internetul joacă un rol extrem de important economic, nu numai în facilitarea afacerilor, ci în general. Și avem deci o dimensiune foarte clară de piață, foarte mare, și vrem să folosim ocazia care ni se ivește acum pentru ca să creăm o piață europeană digitală sigură. Nu e vorba numai de o, um, o piață sigură, ci și de soluții foarte eficiente în domeniul acesta. Pe lângă dimensiunea de protecția utilizatorului, trebuie să încercăm să prevenim criminalitatea pe internet și atunci când ea are loc, să încercăm să minimizăm impactul ei prin o îmbunătățire a legislației și prin uh, reacții concertate, după cum spuneam, la aceste atacuri. De exemplu, întrebarea cum putem să securizăm probele în cazul unei astfel de încălcări, cum putem să folosim apoi aceste probe în uh, justiție. O mare parte din ceea ce putem face în cadrul uh, cibersecurității trebuie să înceapă de la utilizator. Deci trebuie să începem cu o conștientizare și educare a persoanelor care utilizează internetul, dar și la nivelul societăților, la nivel înalt, pentru ca toată lumea să știe cum să se protejeze pe sine, cum să respecte regulile pe internet și să își reducă riscul de expunere la o astfel de infracțiune. Tehnologia avansează foarte repede, e ca o cursă în armării, fiecare încearcă să găsească cel mai repede o nouă tehnologie, deci trebuie întotdeauna să încercăm să fim un pas înaintea celorlalți, în celor care atacă și de aceea am prevăzut o strategie de îmbunătățire a nivelului de investiții în cercetare în domeniul tehnologic. Încercăm nu numai să ne gândim la valoarea absolută, ci și la integrarea mai bună a eforturilor de cercetare după aceea, care să se alinieze cu nevoile, la nevoile societății. Apoi uh, există și dimensiunea internațională a cibersecurității, după cum ziceam și înainte, o vom discuta cu omologii noștri în chestiuni de interes general, care depășesc uh, nevoile și problemele naționale. Vom încerca să vedem și cum să prevenim atacuri care vin din exteriorul frontierelor noastre, cum putem să schimbăm informații mai bine cu omologii noștri cu care lucrăm. Și întrebarea cea mai importantă este care este stadiul pregătirii uh, strategiei de securitate informatică. În primul rând vom avea o propunere legislativă care va fi bazată mai ales pe articolul 114 din tratatul TFUE și care va avea trei axe principale. În primul rând, îmbunătățirea capacităților naționale, deci faptul ca statele să fie pregătite să răspundă eficient la orice incident la orice atac care are loc. Vom cere statelor membre să-și numească o autoritate națională care să fie competentă pentru gestiunea acestor incidente și care să fie și cei care sunt persoanele de contact cu celelalte state membre. Vom, doi, vom avea un cadru de cooperare în cadrul căruia vom schimba informațiile și vom încerca să creăm un mecanism de apărare. Și pe scară europeană vom încerca să angajăm și sectorul privat, care se, la rândul său să se angajeze pentru creșterea conștientizării la cetățeni, de care vă spuneam înainte, și care să se ocupe și de protecția lor, pentru că dimensiunea de piață este foarte importantă. Trebuie făcut o analiză a managementului de risc care să fie aplicat în fiecare companie, o lege nescrisă care să se aplice în fiecare companie cu o, do, o, do, o obligație, îmi cer scuze, de a raporta orice incident care se întâmplă în uh, aceste companii. Cam atâta vreau să vă spun uh, pe scurt. Vă mulțumesc! Grazie. Parola Dan Anders. Mulțumesc. Acum are cuvântul din nou doamna Anders doctor. Thank you. Um, so I have a few questions to... Mulțumesc. Am câteva întrebări uh, către comisie cu privire la strategia de cyber security. Care sunt diferitele aspecte la care vă gândiți? De exemplu, vreți să dezvoltați o strategie generală pentru tot ceea ce ar putea să intre în acest domeniu de comunicații și tehnologia informației sau vreți să faceți o separare foarte clară între măsurile de salvgardare, cum ar fi uh, problemele de cabluri, uh, infrastructură, transport uh, și serviciile online care, de exemplu, sunt un capitol aparte și care probabil ar trebui să fie tratate din alt punct de vedere, pentru că ele funcționează deja foarte des. O a doua întrebare este dacă analiza de risc pe care vreți să o faceți pentru companiile private vor fi extinse și către serviciile de interes public, adică accesul la informații și comunicații, sisteme de comunicații foarte fiabile și sigure, care să pot, poată funcționa atunci când au nevoie utilizatorii sau oare acest risc este limitat numai la la mediul privat. Cred că acest tip de infrastructură este în momentul de față în mâinile sectorului privat și poate că dacă am putea garanta și o siguranță în spațiul public, ar fi bine să avem o astfel de garanție din partea dumneavoastră, din partea Comisiei. Mulțumesc! Grazie, signora Ibner. Prego. Da, Ibner. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy temat... Mulțumesc! Acest subiect, uh, în ciuda ceea ce cred unii, este unul foarte important pentru viitor. Internetul este o invenție excelentă, însă poate fi și una foarte periculoasă. Asta dacă se află în mâinile uh, persoanelor rău intenționate uh, și atunci problema securității cibernetice Ehm, înseamnă protecție la diferite niveluri. Se poate vorbi despre furturi din conturi bancare, dar de asemenea de aspecte legate de securitate națională și internațională, pentru că internetul nu cunoaște frontiere și schimbul de informații între state, securitatea internațională sunt aspecte foarte importante care pot fi afectate și atunci e urgent să se acționeze acum. Într-un caz de furt de date, de exemplu date medicale, pe internet, aceste date pot fi utilizate împotriva uh, persoanei respective. Apoi se pot comite și infracțiuni cu natură sexuală pe internet. Și uh, asta se poate face atât la nivel uh, național cât și internațional. Acum, un aspect important uh, în toată această chestiune este educația. Uh, e important să combatem internaționalitatea pe internet. E importantă și activitatea de prevenție. Foarte bine. Aș dori să știu însă cât de rapid puteți dumneavoastră acționa, de exemplu, pentru a închide anumite site-uri care pur și simplu n-au ce căuta pe internet. Vorbim uh, de, vorbim de site-uri care sunt bazate pe cine știe ce insule îndepărtate, vă întreb dacă aveți la îndemână instrumente eficiente pentru a închide astfel de site-uri, ca să nu trebuie să tot așteptăm un proces în care tărăgânează până când se închide un astfel de site periculos. E important pentru că dacă vorbim de prevenție, asta înseamnă și că putem acționa foarte rapid. Deci cam care e timpul de reacție, dacă îmi puteți spune? Președinte, mulțumesc. Acum răspunsul și concluziile uh, din partea comisiei. Vă rog. Mulțumesc. Aș începe cu prima întrebare. În strategia de uh, cyber securitate, noi nu intrăm în detalii tehnice, cu tehnologii, în legătură cu modul în care diverse aplicații și straturi ale infrastructurii trebuie apărate, ci lucrăm la un nivel mai înalt, unde spunem că dorim ca toate sistemele, aplicațiile, serviciile pentru uh, informatică sau utilizate pe internet au nivelul uh, corespunzător de uh, securitate și măsurile de securitate instalate sunt proporționale uh, riscurilor care pot apărea. Pentru a evita, desigur, să avem niște soluții prea costisitoare și, până la urmă, nenecesare. Deci trebuie să găsim măsuri foarte bine țintite și securitatea aceasta să fie totală la fiecare nivel de la eh, echipamentul de bază, routerele, eh, aplicațiile bancare și așa mai departe, dar la fiecare nivel. Și pentru asta fiecare actor trebuie să aibă un nivel corespunzător de eh, securitate, de să joace fiecare rolul, este ca o verigă într-un lanț. Apoi, pe problema managementului riscului, gestionarea riscului, da, e o întrebare foarte bună. Da, în primul rând, a spune că noi știm că securitatea trebuie să fie completă în fiecare verigă a lanțului, pentru că atacul se va îndrepta întotdeauna spre cea mai slabă verigă. și uh, marile companii, sectorul public, dar și micile companii, toată lumea trebuie să joace rolul. De fiecare dată când furnizarea unui serviciu sau o aplicație uh, pot uh, aduce riscuri uh, și pot uh, afecta un număr de utilizatori sau de companii, uh, cel care controlează sistemul trebuie să se asigure că ia, măsuri uh, corespunzătoare și proporționale. Și în final uh, am fost întrebat care e viteza noastră de reacție, mă rog, în cadrul frontierelor noastre, pentru a uh, elimina de pe net uh, site-urile cu caracter uh, infracțional. Bun, acum uh, strategie, strategia nu răspunde unei asemenea întrebări în detaliu, deci acțiunea de a închide un uh, site depinde de modul în care e aplicată legea, deci de autoritățile polițienești și judecătorești ale unui stat anume. Dar noi avem o coordonare europeană și atunci dacă o țară ne semnalează o activitate a unui uh, website infracțional în altă, în altă țară, atunci sistemul funcționează și uh, țara respectivă este anunțată pentru a lua măsurile pentru a închide site-ul. Mulțumesc pentru atenție! Bine, grazie alla Commissione. Foarte bine, mulțumim reprezentanților Comisiei, mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi până în acest moment. Și am încheiat uh, reuniunea. În următoarea întâlnire este pe data de 3 septembrie 2012 la orele 15. Și vă urez vacanțe plăcute tuturor. Mulțumesc!